Good afternoon. I ask you please to sit in order that we can start the meeting. Vă rog frumos să luați loc ca să începem reuniunea. Hi. It's like this. Good afternoon to everybody. Bună ziua. O să vorbesc portugheză. Boa tarde a todos. Bună ziua. Bine ați venit la prima ședință a noului mandat al Comisiei uh, pentru Ocupare. Eu o să dețin uh, uh funcția de președinte în mod provizoriu până ne alege președintele. Uh, Vreau să vă spun că sunt deputatul cu cele mai multe responsabilități din ultimul mandat uh, și uh, vreau să vă spun despre această persoană că este uh, persoana cu cele mai multe responsabilități în acest mandat. Vă reamintesc că obiectivul acestui mandat este alegerea biroului comisiei noastre vom alege vicepreședinții în conformitate cu regula 204 a regulamentului. Trecem la primul punct, alegerea președintelui Comisiei. Confirm că tem școală. S-a întrunit uh, quorumul și vă rog, deci, să uh, faceți, să trecem acum la numirea candidaților. Dou a palavra a Patrick Liaric do GUE NGL. Dau numele lui Patrick Liaric de la Guengel. Mm, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul nostru îl numește pe Thomas Handel candidat la funcția de președinte al Comisiei, Thomas Handel, a fost foarte activ uh, în ultimul mandat uh, în cadrul Comisiei noastre, a fost coordonator al grupului nostru. În Germania se bucură de foarte mare experiență sindicală în aceste domenii. El uh, este autorul mai multor rapoarte în ultimul mandat pe marginea acestor subiecte. Patrick. Mulțumesc, Patrick. Aș dori să-l întreb pe candidat dacă este de acord cu această nominalizare. Ich bin einverstanden. Sunt de acord. Então, cu este candidatul... Atunci confirm faptul că acest candidat este membru al comisiei noastre și vreau să-l întreb dacă și-a semnat declarația de interese financiare. Okay. Não existindo mais nenhuma Dar fiindcă nu mai există și alți candidați, propun să-l atribui președintele nostru prin aclamare, dar fiindcă este singurul candidat, domnul Thomas Handel. großer Liebe Kolleginnen Dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc în primul rând pentru încrederea de care însă dovadă. Voi spune câte ceva despre activitatea acestei comisii, însă acum aș dori doar să menționez că doresc să lucrez deschis, intens și transparent cu toți membrii, toate grupările politice. Pe noi ne așteaptă provocări mari în situația actuală, atât pentru unitatea europeană, pentru solidaritatea europeană și eu voi face totul pentru a ajunge împreună cu toți dintre dumneavoastră la soluții cât mai bune pentru cetățenii Europei. Urmează acum următoarele puncte în uh, constituirea comisiei noastre. Trebuie să numim, uh, să alegem pe vicepreședinții adjuncți, patru în total, și așteptăm propuneri pentru prima sau primul adjunct. Frau Rodriguez Doamna Rodriguez are o propunere, vă rog. Good afternoon. Bună ziua. Vorbesc în numele grupului social-democrat în calitate de vicepreședinte. Grupul nostru are următoarea propunere pentru funcția de prim vicepreședinte. Este vorba despre doamna Marita Hozlokov. Marita Oskov. Marita Oskov. Ich aus, ich werde noch. Sper că am pronunțat bine, că domnul președinte. Voi uh, mai învăța, promit. Doamna Oskov, sunteți de acord cu uh, numirea? Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc, da. Hmm, sunt de acord cu candidatura și numele meu de familie se pronunță Ulskuk. Ich, ich werde es noch üben. bis. Voi exersa și până la urmă voi reuși să învăț, spune domnul președinte. Alte propuneri? Nu există. Deci avem aprobarea Declarația cu privire la interesele financiare a fost depusă. Putem începe votul. Cine e de acord, vă rog să ridice mâna. Jo. Ok, dann kann ich gratulieren. Felicitări. Marita, vă rog să veniți să luați loc aici. Dann kommen wir zur Wahl. Al doilea vicepreședinte. Și dăm cuvântul domnului Eduard Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE, o propun pe doamna Iazlovietska în funcția de al doilea vicepreședinte a Comisiei. Doamna Iazlovietska, în ultimul mandat, s-a ocupat de foarte multe dosare importante, s-a ocupat de ele în mod eficient, ceea ce cred eu că îi dă dreptul să își depună candidatura la acest post. Mulțumesc. Da. Iazovietska? Da, nu ta Iazovietska, așadar avem uh, acordul. Din păcate, astăzi nu a putut fi prezentă, dar este de acord cu numirea. Putem să pune la vot. Mai există, de fapt, și alte propuneri? Se pare că nu. Danuta Iazovietca a fost astfel aleasă. Putem aplauda. Doamne, și am ajuns astfel la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte sau vicepreședintă. Am din nou o problemă de pronunție, dar uh, Iana Tom va face propunerea. Vă rog. Yes, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE vreau să nominalizez pe doamna Ula Turnas, care din păcate este absentă, dar am o declarație din partea domniei sale prin care își exprimă acordul pentru nominalizarea de astăzi și spune că acceptă această funcție în cazul în care va fi aleasă astăzi. Declarația de interese financiare este prezentă. Mai există alte propuneri? Se pare că nu. Să punem la vot cine e pentru să ridice mâna. Nu există voturi împotrivă. Doamna Ula Canes este astfel aleasă a treia vicepreședintă. Nici dânsa nu este prezentă astăzi. Mulțumesc! Apoi, votăm cea de-a patra poziție de vicepreședinte, Doamna Rodriguez va lua cuvântul. Vă rog. Uh, Mulțumesc. În calitate de vicepreședinte al grupului S și D, avem plăcerea de a nominaliza cel de-al patrulea vicepreședinte al acestei comisii. Domnia sa stă aici, în fața mea. Este vorba despre Anies Unghiunus. Dați-mi voie să vă spun că candidatul nostru a fost uh, primul vicepreședinte, uh, candidatul nostru care a fost ales în funcția de vicepreședinte, primul vicepreședinte, este un membru cu experiență al Parlamentului European, uh, membru de renume, iar acum avem bucuria de a vă prezenta un candidat puternic cu experiență bogată uh, la nivel sindical. Deci avem o echipă foarte bună care își aduce contribuția activității acestei comisii. Vă mulțumesc! Doamna este prezentă și-a dat acordul. Declarația financiară este și ea predată. Supunem așadar la vot pentru acest uh, al patrulea post de vicepreședinte. Nu știu dacă există alte contrapropuneri. Se pare că nu. Deci, declarăm votul încheiat. So, damit ist die Konstituierung. Astfel, uh, Comisia este constituită, dacă n-am uitat nimic. Țin voie să spun câteva propoziții despre activitatea comisiei noastre. E o funcție nouă și pentru mine. Sunt lucruri noi și pentru mine. Înainte de a începe activitatea noastră, însă, dați-mi voie să mai spun câteva propoziții. Cred că această comisie are un rol important de jucat, în special la, în domeniul uh, ocuparea forței de muncă și socială, pentru că UE se confruntă cu un șomaj foarte ridicat, uh, în scădere, dar totuși 10,4% reprezintă o provocare majoră. Avem în special probleme în, pentru, în rândul tinerilor și primele ședințe se vor desfășura uh, în acest sens, deci problema în rândul uh, șomajului în rândul tinerilor. Avem regiuni în Europa unde șomajul în rândul tinerilor este în jur sau chiar peste 50%. Este una din cele mai mari provocări pentru viitor, pentru uh, viitorul Uniunii Europene. În al treilea rând, crește ocuparea forței de muncă precare adică salarii din care nu se poate trăi. Datele statistice pe care le cunoaștem ne spun că avem aproximativ 125 de milioane care trăiesc în sărăcie sau la limita sărăciei. Cred că această provocare reprezintă o mare provocare pentru Europa, în special în ultima perioadă noi ne-am uh, ocupat intensiv cu drepturile angajaților. Avem drepturi diferite în diferite zone. Avem pe de o parte contracte pe termen determinat contracte pe termen determinat, contracte sezoniere și așa mai departe. Subiectul ne va însoți în următorii ani ai activității comisiei noastre și trebuie să ne însoțească. Eu cred că un subiect important îl va reprezenta salarizarea identică pentru activitate identică cu drepturi identice în locuri, locul identic. Va mai trebui să lucrăm și la ceea ce ni s-a mai transferat din ultima perioadă legislativă, trecerea de la 7 la 8 perioadă legislativă. Avem uh, activități care ne așteaptă. Trebuie să continuăm activități ale uh, foștilor, uh, a fost, fostului Parlament care n-au fost duse la bun sfârșit încă. Raporturi E vorba de activitatea marinarilor, pe de o parte, avem un raport în acest sens. Um, summitul social pentru creștere și ocuparea forței de muncă, de asemenea ratificarea Convenției Organizației Mondiale, Maritime Mondiale, privește calificarea marinarilor. Mai avem de elaborat avize cu privire la semestrul european, la bugetul 2015, de asemenea problema siguranței și a sănătății femeilor însărcinate la locul de muncă și servicii la sol pe aeroporturi. Sunt activități transferate din cea de-a șaptea perioadă într-a opta și trebuie duse la bun sfârșit. Bănuiesc că grupările își vor numi respectivii raportori și sper că vor face în timpul cel mai scurt, astfel încât activitatea să poată continua. Coordonatorii numiți de fracțiuni uh, ne vor fi prezentați în scurt timp. Nu există încă informații în acest sens vor fi numiți și raportorii pentru o serie de propuneri din partea Comisiei, astfel încât să putem continua cu activitatea nouă a grupului nostru. Mă gândesc la EURES, platforma pentru o mai bună cooperare și evitarea muncii la negru în Europa și strategia în domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă. Acum are loc președinția italiană și mă bucur de cooperarea cu președinția italiană, în special pe problemele uh, șomajului în rândul tinerilor. Și Italia are probleme cu șomajul în rândul tinerilor. În cadrul președinției italiene vom vorbi și despre dimensiunea socială a Uniunii Monetare, strategia 2020, de asemenea Chiar în uh, viitoarea ședință vom avea deja ocazia să intrăm direct în Merias Reis pentru următoarea ședință. Este prevăzută vizita ministrului muncii din Italia, Scoletti, și atunci vom putea să ne facem o imagine mai bună despre ce urmărește președinția italiană în următoarele șase luni, ceea ce e foarte bine pentru activitatea comisiei noastre și putem intra direct în pâine, ca să spunem așa. va trebui să compunem programul de lucru al comisiei noastre. Nu știu dacă vom reuși să o facem înainte de pauza de vară, de vacanța de vară, probabil că nu, dar cu siguranță la începutul lui septembrie va trebui să avem un program comun de lucru pe care să le elaborăm cu coordonatorii odată ce vor fi numiți. Cam atât din partea mea. Nu-mi rămâne decât să atrag acum atenția că trebuie să discutăm și calendarul de ședință pentru restul anului curent. Găsiți acest lucru în documentele pe care le aveți în față sau în secretariatul Emple. Viitoarea noastră ședință va avea loc pe 22 iulie, tot la Bruxelles, de la ora 15 la 18. Scrie în calendarul meu. Da, de la 15 da, la 18.30. Există observații din sală? Se pare că nu. Mulțumesc! și vă urez uh, continuarea plăcută activității în grupurile dumneavoastră. Ne vedem pe 22 iulie de la ora 15. Mulțumesc, ședința se încheie aici. Okay.